Bonjour, je vous, je vous prie de prendre... Bună ziua, vă rog să luați loc. Bonjour, je vous propose de... Bună ziua, v-aș propune să începem. În primul rând, urăm Bun venit membrii Comisiei Agri din Bundestagul German, care iau astăzi parte la reuniunea noastră. Și trecem la ordinea de zi. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt observații, ordinea de zi se consideră adoptată. Avem plăcerea de a vă informa că toate limbile din profilul nostru lingvistic sunt disponibile. În al doilea rând, adoptarea procesului verbal al, reuniunii, al reuniunii din 1-2 iunie 2010 și a, al reuniunii din 18 mai 2010. Dacă nu sunt observații înainte de încheierea reuniunii, procesele verbale se consideră adoptate. Și vă informez de asemenea că reuniunea de astăzi se transmite prin internet. Nu pasăm să tarde o vot du raport de José Bové. Vom trece fără amânare la votul raportului domnului José Bové privind funcționarea lanțului alimentar și necesitatea de a remunera mai echitabil agricultorii. Au fost depuse 229 de amendamente, sunt și două avize ale comisiilor ENVI și IMCO, iar raportorul propune uh, um, 17 compromisuri pentru a înlesni votul și sunt și câteva cereri de voturi separate pe aceste compromisuri. Domnule Jose Bove, vre... Jose Bove vreți să luați cuvântul înainte de vot? Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori, în primul rând, să uh, le mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat la acest raport în lunile dinainte de vot și pentru activitatea foarte concretă care ne-a ajutat să progresăm și să consolidăm acest text. A fost foarte important tot ce s-a realizat în legătură cu amendamentele de compromis. A fost o activitate comună care a uh, avut drept rezultat aceste 17 amendamente de compromis. Și vreau să vă amintesc că printre acestea sunt și voturi separate, sunt mai multe amendamente de compromis la care va fi vot separat. Și uh, îmi pare rău, pentru că cred că ar fi fost bine să încercăm să mergem până la capăt în legătură cu aceste amendamente de compromis. Cred cu toate acestea că s-a depus o muncă extraordinară, iar acum trebuie să votăm cu toții. Cred că este o muncă foarte importantă pentru următorii ani, pentru că raportul Lyon referitor la premizele reformei PAC a, a fost adoptat și cred că acest raport uh, privind veniturile echitabile pentru agricultori și îmbunătățirea funcționării procesului de aprovizionare cu alimente în Europa, va aduce elemente pozitive și el în ceea ce privește transparența, în ceea ce privește mai bună cunoașterea costurilor de producție, în ceea ce privește schimbarea regulilor. Cred că acest raport își va aduce contribuția la găsirea de soluții pentru agricultori și pentru întregul mediu rural. În acest uh, sens, în această dorință am redactat acest raport și așa sper să-l și votăm. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ce ați făcut până acum. Mulțumesc, trecem la vot. Amendamentul 1 pentru. Chi e contră? Împotrivă.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 Verificăm electronic. Le uit. Punctul 8. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Ah, la carte, la carte, la carte. C'est pas grave s'il fallait voter contre. Non, non, c est, On reprend le vote Reprendre le vote. On, on va reprendre le vote. Haideți să reluăm votul. Monsieur Osling, vous avez la parole. Domnul Hausling, aveți cuvântul. Problem tehnic? Aveți o problemă tehnică? Haideți să refacem votul la punctul 8. S-a deschis votul. Ok. okay. Le vot est clos. S-a închis votul și se adopte. Se adoptă. Amendment. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Le vote est clos. Et c'est adopté. S-a închis votul, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Punctul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. nv 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1 cu un amendament oral al domnului Alves. S'il vous plaît. Aveți cuvântul. E só para cu com Doream să vă spun uh, că cuvântul preț în acordul stabilit nu a fost uh, inclusă în uh, transcriere, dar atât. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 51 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 57 și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 Abțineri? Se adoptă. Compromis 2. Compromisul 2. În două părți. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, în 3 părți. Votăm prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A treia parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. 87 avec un amendement oral. 87 cu amendament oral. Tot, tot domnul Alves, vă rog. Doream uh, să, să se includă urges the Commission to propose. Deci să se includă pe la, uh, cuvântul propose, propune. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 89, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 91. cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 114 se deschide votul. Avem uh, un vot în plus din partea, din rândurile PPE-ului. Reluăm votul. Votăm din nou, deci să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. NV6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Vot pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6, tot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, vot pe părți, vot în prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 146 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Uh, ah, 172 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 157 uh, pentru împotriva abțineri se respinge. O pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 161, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 162, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 165 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 168. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 169 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 171 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 178. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 179. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 180 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 13. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 198 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. MV 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 200 pentru Vous trouvez l'interprétation anglaise sur le... Interpretarea în limba engleză este pe canalul numărul 3. Okay. On vote sur l'amendement 200. Votăm amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri. 200 se respinge 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 214 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 215 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 219 pentru Împotrivă. Abțineri. Intervenție fără microfon. Cum va verifica? Sunt probleme cu traducerea în limba engleză. changé de nouveau. Maintenant, c'est le 2. Apparemment, l'interprétation... Domnul președinte, se pare că interpretarea în limba engleză iese din nou pe canalul numărul 2. Je suis désolé, mais on peut pas continuer comme ça, il faut attendre... Îmi pare rău, nu putem să continuăm așa. Trebuie să așteptăm să se rezolve problemele tehnice la interpretare. essayer, oui. je, je vais essayer de recommencer et... Haideți să începem să ne reluăm lucrările. Dacă nu uh, funcționează nici acum uh, canalele, o să mergem mai departe în engleză, dacă toată lumea este de acord. Le 3, ça marche, hein, français. Oui, le 3. Ah oui, le 3, ça marche, et puis ça marche pas. Ah. Est-ce que le 2 marche à nouveau ou quoi Allez, vas-y. 220. 219, c'est quoi C'est refusé ou quoi 219 est rejeté. Rejeté, ok. 219 has been rejected. 290 has been rejected. 219 a fost respins, 220 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 221 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 222 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 223 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 224 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 se adoptă. 229 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Supunem uh, acum la vot electronic uh, proiectul de rezoluție astfel amendat. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Jose Bove. Eh oui, c'est ça le problème, L'interprétation fonctionne maintenant, donc je... Acum interpretarea funcționează din nou, încă pe canalul de engleză, revine la limba franceză. Acest document va ajunge în luna septembrie în ședința plenară. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume protecția animalelor utilizate în scopuri științifice luna aprilie, echipa de negociere a Parlamentului European, condusă de doamna raportor Iegle, a ajuns la un acord cu Consiliul în ceea ce privește dosarul referitor la protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, iar pe baza acestui raport, Consiliul a transmis pe 17 iunie un document Tocmai pentru a ajunge la un uh, acord rapid împreună cu Comisia în a doua lectură, președintele nostru, domnul De Castro, a trimis o scrisoare uh, Consiliului după dialogul tripartit care a avut loc, în care propune uh, câteva schimbări. Dau acum cuvântul doamnei Iegle. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, negocierile cu președinția spaniolă și cu Comisia Executivă în ceea ce privește directiva 86 069 referitoare la protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. E bine, aceste negocieri au ajuns la bun sfârșit. Și sper că acest document va fi încununat de succes și în Parlament. Am plăcerea să vă prezint astăzi o, uh, o sinteză a compromisului la care am ajuns. Cu ocazia ultimei, ultimului dialog tripartit în aprilie 2010, pe 7 aprilie 2010, am reușit să facem în așa fel încât compromisul găsit sub președinția uh, uh, suedeză pe 7 decembrie 2009 să fie confirmat și am reușit să găsim și o soluție pentru punctele încă nerezolvate după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Bineînțeles, e vorba de comitologie. Asta ce înseamnă că actele delegate și actele de executare au putut fi de asemenea discutate și am ajuns și la un compromis pe această temă. În ultimele luni, serviciul juridic a revizuit din punct de vedere lingvistic această propunere de compromis. În iunie 2010, Consiliul, în mod oficial, a adoptat acest compromis în primă lectură. Dacă îmi dați voie, Aș dori acum, și un moment deosebit de important pentru mine, să mulțumesc tuturor colaboratorilor din partea diferitelor uh, departamente implicate, serviciul juridic, secretariatul comisiei noastre, raportorii din umbră și colaboratorii acestora. Aș dori de asemenea să mulțumesc președinției suedeze, precum și președinției spaniole, și aș dori de asemenea să mulțumesc și tuturor uh, traducătorilor care ne-au însoțit pe durata acestei munci. A fost un document foarte greu de tradus, dar acum, după 18 luni, putem spune că am reușit să găsim un acord pe tema acestui uh, dosar deosebit de important, pentru că acesta îmbunătățește protecția animalelor în Uniunea Europeană și acest dosar, de asemenea, ne va permite să avem în continuare o cercetare științifică importantă în Uniunea Europeană. Și acum, având în vedere că directiva referitoare la protecția animalelor utilizate în scopuri științifice datează din uh, 1989, prin acest text, iată că ajungem la un compromis important și astfel creăm condiții egale armonizate în întreaga Uniunea Europeană și garantăm în același timp și o protecție ridicată în ceea ce privește protecția animalelor. Îmbunătățim astfel aceste condiții de protecție a animalelor în toate statele membre ale Uniunii Europene. Principiul 3 R, care se află la marginea, la, la baza acestui, uh, acestui do, document, este următorul. E vorba de principiul înlocuirii, reducerii și îmbunătățirii. De altfel, deja în 2006 cerusem ca uh, textul să se sprijine pe acest principiu. Aș dori să subliniez anumite elemente. Pe durata negocierilor în ceea ce privește ex, uh, experiențele științifice pe animale, am făcut în așa fel încât uh, procedurile de testare să fie evaluate în funcție de gradul de suferință al, uh, pe care îl implică aceste proceduri. Procedurile sunt deci astfel clasate în funcție de anumite criterii. Autorizarea Uh, experiențelor științifice uh, pe animale nu se poate face dacă nu s-a obținut un certificat, o autorizație prealabilă din partea autorităților competente. Cu alte cuvinte, un proiect nu poate fi desfășurat decât dacă a existat un aviz favorabil prealabil în momentul în care proiectul a fost evaluat de către autoritățile competente. Apoi, considerentele etice intră în joc. Apoi, se analizează compatibilitatea proiectului respectiv față de principiile uh, pe care le-am evocat adinau, și anume înlocuire, reducere și îmbunătățire. În plus de aceasta, există posibilitatea de a evalua proiectul odată ce acesta s-a încheiat. În ceea ce privește acum primatele neumane, în momentul în care acestea sunt utilizate pentru experiențe științifice, trebuie ca această utilizare să fie uh, redusă pe cât posibil. În ceea ce privește cercetarea fundamentală, utilizarea primatelor în proiecte transnaționale sau pentru dezvoltarea, punerea la punct anumitor medicamente, aceste primate pot fi utilizate, neumane, pot fi utilizate dacă scopul este uh, de a trata anumite boli clinice sau scopul este de a evita anumite boli. Boli care ar duce la invaliditatea uh, bolnavilor sau poate chiar ar pune în pericol viața lor. Fiecare stat membru trebuie să aibă un comitet, o autoritate uh, competentă care se va ocupa de experiențele acestea făcute pe animale un Consiliu Național care analizează modul în care sunt utilizate animalele în scopuri de experiențe științifice și care garantează de asemenea și un schimb de bune practici. Animalele nu pot fi ucise decât de o persoană competentă pentru a face acest lucru, iar metodele alternative nu pot fi utilizate pentru a ucide animalul decât dacă aceste metode sunt mai puțin dureroase decât metodele clasice. Trebuie să garantăm astfel normele necesare pentru protecția animalelor. În plus de aceasta, avem nevoie de condiții decente în ceea ce privește transportul animalelor. Acesta nu se poate face decât în condiții adecvate. Aceste alternative numărul de animale utilizate pentru aceste experiențe trebuie să fie redus la maxim. Statele membre trebuie să facă în așa fel încât să se aplice măsurile reglementare în vigoare în ceea ce privește creșterea, transportul, îngrijirea animalelor respective. Toate aceste lucruri trebuie să fie îmbunătățite în așa fel încât să nu existe niciun fel de vătămare irreversibilă uh, pentru aceste animale și pentru că aceste animale să sufere cât mai puțin posibil. Apoi, un alt punct important, inspecțiile. Cred că aici am reușit să obținem foarte multe lucruri și cu sprijinul delegației Parlamentului, am reușit să organizăm un sistem de control și de eh, inspecții foarte, foarte strict. Autoritățile competente sunt cele care trebuie să uh, ia decizii pentru a adapta numărul de inspecții la gradul de risc. O treime din toți utilizatorii trebuie să fie uh, urmăriți îndeaproape prin inspecții în fiecare an utilizatorii primatelor neumane trebuie să fie de asemenea controlați în fiecare an. În plus de aceasta, Comisia trebuie, în cazul în care există vreo îndoială, vreo bănuială, să facă în așa fel încât sistemul de control al statelor membre să fie verificat. Iar numărul de inspecții fără avertisment sau prevenire prealabilă să fie uh, adecvat. Aș dori acum să trag concluziile. Cu ocazia negocierilor, Parlamentul a spus că uh, textul din prima lectură din mai 2009 trebuia să, trebuia să fie îmbunătățit și că era nevoie de îmbunătățiri care să permită evitarea utilizării animalelor în uh, scopuri științifice. E vorba aici de obiective pe termen lung, însă astăzi, nu, deocamdată, nu suntem în măsură să uh, eliminăm complet experiențele științifice pe animale. După 18 luni de discuții intense între Parlament, Consiliu și Comisie, am reușit și spun acest lucru pentru că sunt convinsă de asta, am reușit să îmbinăm armonios protecția animalelor și cercetarea științifică. Institutele de cercetare trebuie să țină seama de demnitatea uh, necesară în tratarea, utilizarea acestor animale și trebuie să respecte condițiile stricte de protecție acestora. Astfel, pe ansamblul Uniunii Europene garantăm aceste condiții de protecție și garantăm de asemenea niște norme extrem de ridicate. Dar, în ciuda normelor extrem de stricte, cred că încă mai avem un rol de îndeplinit în ceea ce privește cercetarea științifică. Noi ne revine acum datoria de a face în așa fel încât compromisul din data de 7 aprilie adoptat de către Consiliu fără niciun vot împotrivă în data de 3 iunie să fie adoptat în Parlament, în ședința plenară. Cu ocazia ultimei ședințe a, trialogului, uh, a dialogului tripartit, raportorii din umbră s-au uh, pronunțat în mod favorabil pe marginea acestui text și președintele comisiei noastre a trimis un raport Consiliului și Comisiei Acum amendamente pot fi înaintate, trebuie să spun acest lucru și îl spun cu claritate, însă aș dori să adaug încă un lucru. Până acum, împreună cu raportorii din umbră, am căzut de acord asupra faptului că nu doream să înaintăm amendamente. De aceea vă rog să nu înaintați amendamente. Raportul acesta va fi unul bun, unul care este important, prin care ne vom permite ulterior să insistăm în cazul unor negocieri ulterioare, dar și susținem compromisul găsit cu Consiliul, îl susținem prin unanimitate. Pot să vă spun că în cadrul Consiliului Germania, statul meu, s-a abținut la vot. nu s-au obținut pentru că textul nu le convenea, ci s-au obținut pentru că la Ministerul Cercetării uh, opinia preponderentă era că nu s-a mers destul de departe. Și în uh, Constituția germană există o, un arsenal uh, legislativ cu privire la cercetarea fundamentală, iar Ministerul Agriculturii și Ministerul pentru Cercetare susține acest compromis. Uh, în Constituție figurează în mod clar protecția animalelor și figurează clar obiectivul acesta de cercetare și cercetare științifică. Deci, Germania s-a abținut din cauza acestor două elemente care figurau în Constituție. Însă am făcut un lucru bun. În ceea ce vrește Franța, știu că și Franța ar fi vrut să aibă mai multă libertate în domeniul cercetării, dar cu toate acestea a votat pentru. De asemenea, țările de jos ar fi vrut uh, reguli mai stricte în ceea ce vrește protecția animalelor, însă până la urmă a acceptat compromisul care este unul foarte bun și plecând de la asociațiile de protecție ale animalelor, putem spune că textul merge mai departe decât ceea ce sperau aceste asociații. De aceea v-aș ruga să faceți tot ceea ce vă stă în putere pentru ca acest compromis încheiat în comisie să fie adoptat și în plen. Vom vota cu ocazia primei ședințe plenare din septembrie, imediat după concediul de vară și vă cer să sprijiniți acest document și voi avea ocazia cu siguranță să vă mulțumesc încă o dată pentru munca aceasta uh, intensă depusă în ultimii doi ani. Mulțumesc, doamna Iegle. Dau acum cuvântul doamnei Evans. Mulțumesc. Thank you, Chair. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Iegle, care a muncit foarte mult la acest raport. E vorba de o actualizare a legislației cerută de Parlament de foarte mult timp, cel puțin în ultimii doi ani ne ocupăm de acest subiect și încercăm să ajungem la această poziție. Iată că acum am reușit să obținem tot ceea ce a spus doamna raportor. Însă grupul meu mai are încă trei puncte pe care eu le-am menționat în repetate rânduri în procesul de trialog. Credem că dacă aceste trei puncte nu vor fi modificate, atunci poziția comună va uh, rezulta va avea un rezultat mult mai slab decât cel dorit. Dacă îmi permiteți să vă spun pe scurt, la articolul 2a, în ceea ce privește măsurile naționale mai stricte, în poziția comună se spune că statele membre au menținut ă, măsurile naționale deocamdată, iar noi voiam ca statele membre să poată să adopte măsuri naționale. Cu alte cuvinte, dacă unele state membre doresc legislație mai strictă, să o poată implementa. Și, deci, să fie posibilă uh, ameliorarea legislației. La uh, următorul articol nu ne este uh, clară poziția comună. Se pare că cuvintele de acolo nu uh, prevăd obligativitatea și prevăd utilizarea unei alternative când este posibil. Și la articolul 8, în legătură cu primatele neumane, am avut cuvintele reducere substanțială a uh, abilității acestora psihologice și fizice de a funcționa. Și apoi, în textul Parlamentului s-a retras cuvântul substanțial și deci reiese că primatele neumane pot fi folosite pentru orice fel de boli chiar dacă e vorba de afecțiuni minore. Și nu cred că e suficient. Grupul meu a depus amendamente pe aceste trei puncte pentru că cred că este vorba de subiecte foarte importante și dacă se fac aceste modificări, nu vom slăbi uh, cele dorite de doamna Iegle, care cred că va fi de acord cu mine. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Capula Santos are cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte! Este vorba de un dosar foarte delicat, după cum știm cu toții, pentru că se referă la sentimente și e vorba și de o implicare a noastră de un an și jumătate. Domnul Parrish a început această muncă, fostul nostru președinte, doamna Iegle a preluat ștafeta și în acest amendament se vorbește mai mult despre drepturile animalelor decât despre drepturile omului în foarte multe privințe. Cred că ar trebui poate să ne bucurăm, poate că nu este soluția ideală, însă cred că este un compromis acceptabil. Deci doresc să le comunic colegilor că grupul meu politic o susține pe doamna Iegle și o felicit încă o dată pentru munca sa excelentă și pentru uh, atmosfera excelentă pe care a reușit întotdeauna să o creeze. Are cuvântul doamna Paulsen. Ja, jag ska också tacka fru Jägle. De... Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei Jägle. Munca sa este excelentă. Aș spune că este vorba de un, un uh, subiect foarte rar un subiect în legătură cu care cetățenii doresc cu adevărat să se angajeze în Europa. Și sunt de acord cu doamna Evans. Poate că ar fi bine să uh, examinăm mai îndeaproape acele subiecte, însă cred că putem spune de pe acum că compromisul pe care îl avem în față este singura posibilitate de a ajunge la o soluție. Și eu am avut uh, ocazia de a vizita Organizația pentru Protecția Animalelor săptămâna trecută la un summit mondial și toată lumea s-a bucurat că noi am ajuns la un acord. Deci sunt de acord cu doamna Iegle și aș dori cu adevărat să nu depunem amendamente care să încetinească procesul și care să pericliteze acest echilibru care a fost găsit. Înțeleg că a fost foarte greu să se ajungă la această poziție comună, dar cred că ea reprezintă cu adevărat un echilibru între știința modernă, nevoile cercetării și, de partea cealaltă, mila și uh, empatia pe care o simțim față de animale. Vreau să-i mulțumesc doamne Iegle și tuturor celor care au ajutat-o. Grupul ALDE va susține în unanimitate sau cel puțin cu mare majoritate această poziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iegle, aveți cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Doamna Evans, doamna Paulsen, domnule Capula Santos, vreau să vă mulțumesc. Doamna Evans, vă cunosc obiecțiile, am vorbit despre ele în repetate rânduri. Doamna Paulsen a încercat și ea întotdeauna să susțină compromisul. Nimic aici, în lumea noastră, nu este ideal – și mi-am dat seama de-a lungul vieții că un compromis nu este niciodată o soluție ideală și nici nu reprezintă un sfârșit. De când sunt aici, din, 80, uh, din 99, Și de foarte mult timp se cere o nouă legislație în acest domeniu și până acum nimeni nu a reușit să se ocupe de această temă. Iată că în sfârșit Comisia a propus, Consiliul s-a ocupat de acest subiect, ne-am ocupat și noi și uh, au fost formulate foarte multe idei, s-au formulat și foarte multe cerințe și foarte multe propuneri au fost respinse și uh, cred că putem trage concluzia că acest compromis nu este atât de rău. Cred că v-am spus că în cazul Germaniei nu este ușor să facem acest compromis și cred că trebuie să ne bucurăm că am reușit noi toți împreună să găsim acest compromis și aici vă includ și pe dumneavoastră, doamnă Evans, pentru că trebuie ca cerințele noastre să fie formulate ca să ajungem la un compromis. Am ajuns la un compromis și nu mai pot să vă spun astăzi decât că vă mulțumesc tuturor. Aș dori să vă rog să votați pentru acest raport și să faceți tot posibilul ca el să fie adoptat cu o mare majoritate în comisie și în plenară. Este primul raport al Comisiei de Agricultură care a uh, fost elaborat conform noilor proceduri după tratatul de la Lisabona și a fost, deci, totul absolut nou. După 1 decembrie a trebuit să revizuim uh, totul ca să ținem cont de proceduri, dar iată că am reușit să ajungem la un compromis foarte bun. Mulțumesc! Înainte de a încheia această uh, dezbatere, îi dau cuvântul colegului nostru pentru o intervenție foarte scurtă. Domnul Nicholson, mulțumesc. Într-adevăr, este un subiect uh, specific noului Parlament, însă se continuă și activitatea vechii comisii agri. Vreau să-i mulțumesc doamne Iegle pentru tot ce a făcut. Nu e ușor, nu e deloc ușor ce a întreprins, din potrivă e foarte greu și cred că i-a obținut cel mai bun compromis posibil în acest moment. Și cred că trebuie să susținem acest text, pentru că e foarte bine că doamna Egle a reușit să ajungă până aici și vreau să uh, spun uh, întregii noastre comisii să susțină acest text, pentru că doamna raportor a făcut o treabă foarte bună, a încercat să obțină un compromis cât mai bun și știm cu toții că un compromis nu e niciodată ideal și că întotdeauna e loc de mai bine, dar cred că asta este cea mai bună soluție acum. Mulțumesc! Acum vom întrerupe reuniunea până la orele 16 și 15, când avem un schimb de opinii cu doamna Elena Espinosa, ministrul spaniol al mediului și al mediului rural și maritim, președinta în exerciție a Consiliului. Vă mulțumesc!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 Bonjour de nouveau. Je souhaite la bienvenue à Madame. Doresc bun venit doamnei Elena Espinosa, președinte în exercițiu a Consiliului și ministru pentru protecția mediului, a mediului rural și a mediului marin. Vom avea un schimb de opinii, însă mai întâi domnul se va lua cuvântul timp de câteva secunde pentru explica uh, care stă, cum stă situația cu aceste cireșe care ne-au fost oferite. Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez bun venit, doamna Espinosa. Orașul meu, în sudul Italiei, este foarte bine cunoscut pentru cireșele sale și, cum de multe ori e mai bine să treci la fapte decât să vorbești prea mult, am preferat să vă aduc cireșe ca să le gustați. Și împreună cu grupul nostru milităm pentru promovarea cireșelor și am dorit să vă oferim aceste cireșe atât dumneavoastră cât și colegilor uh, noștri. Contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a proteja consumatorii și pentru a asigura trasabilitatea produselor. Asociația noastră a încheiat anumite acorduri pentru a proteja denumirile cu origine, de origine controlată și, iată, am dorit să vă explic motivul pentru care vă înmânez aceste cireșe.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 Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Doamna ministru ne va, ne va prezenta rezultatele lucrărilor uh, președinției spaniole în domeniul agriculturii. Adore- aș dori să amintesc faptul că președinția s-a referit la, uh, s-a concentrat pe reforma PAC după 2013, pe competitivitatea agriculturii, a sectorului agroalimentar al Uniunii Europene. Aș dori să vă amintesc atelierul pe care l-am organizat în luna mai pe această temă și, uh, de asemenea, s-a consacrat și rolului femeilor în regiunile rurale un subiect asupra căruia uh, comisia noastră elaborează un raport. Și acum aveți cuvântul, doamna ministru. Muchas gracias. Buenas tardes. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Înainte de a-mi începe intervenția, aș dori să-i mulțumesc domnului Silvestris pentru uh, această atenție uh, cu cireșele, în așa fel încât oamenii să poată să guste și să vadă care este calitatea produselor uh, agroalimentare europene. Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă informa uh, care sunt rezultatele președinției spaniole în Consiliul uh, Ministrilor de Agricultură ai Uniunii Europene, după cum bine știți. Este cea de-a patra oară când Spania asigură președinția Uniunii Europene. De-a lungul acestui uh, semestru, un semestru care, într-un anumit fel, a fost oarecum diferit de oricare alt semestru al oricărei alte președinții precedente, ei bine, putem spune că este diferit pentru că coincide cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. E vorba, deci, de o perioadă în care trebuie să ținem seama de faptul că Uh, colegiul de comisar nu a fost numit în mod formal până la sfârșitul uh, lunii, lunii februarie. Și astfel, în domeniul agriculturii, ne-am lansat lucrările cu codecizie împreună cu Parlamentul European. Iată deci cele trei caracteristici principale ale acestui semestru. Aș dori să insist asupra ultimului element. Noi suntem convinși că această nouă formă de conlucrare cu Parlamentul European va reprezenta un nou început, un nou avânt în ceea ce privește consolidarea Uniunii Europene. În plus de aceasta, viitoarele decizii ce vor fi luate se vor bucura de o legitimitate mai mare, o legitimitate democratică mai mare și vor fi mai apropiate de îngrijorările și preocupările cetățenilor europeni. Pentru a intra în miezul subiectului. Dacă îmi permiteți, aș dori să fac o paralelă între ceea ce v-am spus în luna februarie, în momentul în care m-am prezentat în fața comisiei dumneavoastră, și situația actuală. În luna februarie v-am spus că lucrările noastre în materie de agricultură se vor concentra pe următoarea idee, și anume agricultură și alimentație, un sector strategic pentru UE. Și acum dacă analizăm lucrările Parlamentului European și mai ales ale Comisiei dumneavoastră pe durata celor șase luni, sunt pe deplin convinsă de faptul că acest mesaj a fost transmis ansamblului societății. În Consiliul de Agricultură, pe care cu multă mândrie l-am, uh, a cărui uh, președinte am fost cu foarte multă mândrie, dar și în uh, cadrul lucrărilor dumneavoastră în Comisia pentru Agricultură în Parlamentul European, știm foarte bine despre ce este vorba în momentul în care evocăm viitorul sectorului agrar. Și în continuare aș dori să vă prezint în detaliu care au fost lucrările și uh, succesele înregistrate de președinția spaniolă. Mai întâi, viitorul politicii agricole comune – în momentul de față, viitorul acestei politici este deja schițat. Știm foarte bine că există o criză financiară mondială care afectează și Uniunea Europeană în mod dur și deci, prin urmare, și sectorul agricol. De aceea, Comisia Europeană a schițat un răspuns global prin strategia UE 2020, care stabilește un program ambițios care fixează anumite obiective în așa fel încât să avem un viitor durabil în Uniunea Europeană, în așa fel încât să putem ieși cu succes din criză. Agricultura și politica agrară, agrară comună, bineînțeles, nu pot fi lăsate deoparte, ele au fost incluse în această strategie. Acesta este punctul de vedere al, al președinției spaniole și acesta a fost și punctul de vedere al Comisiei Europene. Aceste angajamente se oglindesc în concluziile Consiliilor Europene din primăvară și din iunie, unde s-au acceptat în mod explicit contribuțiile pe care agricultura și politica agricolă comună le aduce în îndeplinirea obiectivelor și priorităților incluse în strategia UE 2020. Ca urmare a inițiativei spaniole, în scopul de a analiza această contribuție a agriculturii și a PAC la strategia UE 2020, am organizat două dezbateri în Consiliul de Ministri pentru Agricultură. Unul în luna mai și încă unul care a coincis cu Consiliul Informal al Ministrilor de Agricultură din luna mai. Toate aceste evenimente au fost uh, precedate de întâlniri frecvente cu reprezentanții statelor membre și cu reprezentanții sectorului agrar. Această muncă a avut drept urmare faptul că statele membre au susținut și nu numai statele membre, ci și asociațiile agrare europene, cooperativele, au susținut Comisia Europeană și Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. Pe durata acestui semestru, de asemenea, am înregistrat uh, succese în gestionarea instrumentelor de piață pentru a gestiona criza, pentru a face față volatilității prețurilor produselor alimentare. Au fost adoptate concluzii ale președinției și pentru aceste concluzii am, ne-am bucurat de sprijinul majorității delegațiilor. Și mă refer de asemenea aici și la contribuția adusă de Ungaria și Belgia, care vor asigura președinția Uniunii Europene ulterior. Doamnelor și domnilor, doresc să vă atrag atenția asupra eforturilor făcute pe durata acestui semestru pentru ca pe viitor politica agricolă comună să fie una importantă cu mai multă preponderență, care se continue cu mult după 2013. Efortul care au fost făcute pentru a recunoaște faptul că e nevoie de menținerea unei politici agricole puternice cu un buget suficient. Pentru președinția spaniolă, acest lucru reprezintă o satisfacție, faptul că am avut sprijinul instituțiilor europene, mai ales din partea Parlamentului European și din partea Comisiei dumneavoastră, domnul Paolo de Castro, în faptul că s-a recunoscut caracterul strategic al agriculturii în ceea ce privește contribuția sa la creștere, la ocupare, la menținerea populației și activității economice în mediul rural și, de asemenea, recunoașterea capacității agriculturii de a face față acestei provocări în, ceea ce privește um, producția de alimente în lumea întreagă. Suntem încântați de faptul că vom continua să se lucre, se va continua munca pe marginea acestui document pe care Comisia dumneavoastră de Agricultură și Dezvoltare Rurală l-a adoptat recent. Noi am avut același punct de vedere ca și dumneavoastră. E vorba de raportul Lyon, care se referă în mare parte la obiectivele pe care noi le-am fixat la Consiliu. Și Consiliul va continua să lucreze pe această bază, pe baza poziției Parlamentului European, care, după părerea, care sper că va fi adoptată săptămâna viitoare. Poate că în momentul în care faci un rezumat lucrurile par simple, dar când ne uităm la munca depusă în uh, cele șase luni și când ne gândim la toate eforturile care au fost făcute, ne dăm seama că politica agrară comună trebuie să figureze în, trebuia să figureze în strategia UE 2020. Și astăzi, din fericire, acest lucru a fost obținut. Și insist asupra acestui lucru. A fost vorba de o muncă intensă, o muncă constructivă, la care au participat foarte mulți oameni, cărora țin să le mulțumesc acum. O a doua prioritate a noastră a fost încurajarea și uh, susținerea competitivității agriculturii și industriei agroalimentare. Și în acest domeniu există mai multe aspecte asupra cărora președinția spaniolă s-a aplicat, pe, dura, s-a aplicat pe durata celor șase luni. Mai întâi, îmbunătățirea modului în care funcționează lanțul alimentar, mai ales în ceea ce privește anumite aspecte precum transparența, stabilirea prețurilor, eforturile făcute de organizațiile de producători din domeniu. Ca rezultat al dezbaterilor s-au adoptat concluzii ale președinției care subliniază necesitatea de a promova uh, un lanț alimentar durabil. Se subliniază de asemenea și faptul că trebuie să fie îmbunătățită structura care există și modul în care este organizat sectorul agroalimentar. Și iată că încă o dată am fost de acord cu dumneavoastră. Pe durata acestui semestru am organizat trei seminarii pe această temă a competitivității agriculturii și am obținut rezultate promițătoare. De aceea țin să vă împărtășesc bucuria mea în ceea ce privește adoptarea raportului BOVE Uh, referitor la îmbunătățirea lanțului de aprovizionare cu produse agricole în Europa, un raport care a fost recent adoptat. Un alt aspect pe larg dezbătut pe durata semestrului președinției spaniole a fost competitivitatea modelului de producție uh, european. Concluziile elaborate pe baza acestor dezbateri vor fi adoptate ca punct A în Consiliul de Ministri de mâine. Și sper că se va ajunge la o unanimitate a statelor membre, în așa fel încât acesta să fie adoptat. Trebuie să continuăm să garantăm nivelul de calitate al produselor noastre agricole, dar prin instrumente care vor face în așa fel încât acest model să propună o plus valoare, o valoare adăugată. De asemenea, trebuie să fim conștienți de faptul că normele tehnice europene trebuie să fie evaluate din punct de vedere științific și asta în prealabil. De asemenea, e nevoie și de un studiu de impact economic sau eventual de un impact socioeconomic, studiu de impact socioeconomic. În plus de aceasta, trebuie să întărim sistemele de comunicare pentru a susține eforturile făcute de sectorul agroalimentar în uh, uh, aprovizionarea peței. Și, în final, mai există un alt dosar deosebit de important, așa cum v-am spus la începutul președinției noastre, un dosar asupra căruia ne-am aplecat îndelung și a reprezentat o prioritate transversală a Spaniei, și anume, pe durata președinției noastre, ne-am dorit de asemenea să clarificăm lucrurile la nivel european. Noi considerăm că acest lucru reprezintă o necesitate în dezvoltarea echilibrată a zonei rurale. Faptul că femeile sunt, au un rol important în zona rurală și acest lucru reprezintă o garanție în păstrarea activității economice și de producție în mediul rural. Pe durata acestui semestru, prin lucrările noastre, ne-am consacrat aceste idei, și anume egalitatea de gen, un subiect care, probabil pentru prima dată, este dezbătut pe larg în Consiliul de Ministri pentru Agricultură a Uniunii Europene. Comisia a declarat faptul că abordarea aceasta de gen trebuie să fie introdusă în viitoarea reformă a politicii agricole comune. În plus de aceasta, ne încântă faptul că Parlamentul European a creat un uh, departament specific pe această temă, un raport specific pe această temă. Și doresc să vă mulțumesc pentru acest lucru. Și, bineînțeles, vor fi prezentate liniile directoare în ceea ce privește rolul femeii în agricultură și în zonele rurale. De asemenea, va exista și un schimb de opinii ulterior, odată ce documentul va fi prezentat. Dar nu doresc să-mi încheie intervenția fără a mai referi și la alte subiecte în care am registrat progrese semnificative pe durata acestui semestru. Spre exemplu, continuarea procesului de simplificare al legislației europene, mai ales în domeniul uh, condiționalității, ecocondiționalității. Aș dori să mă refer în mod deosebit la munca comună depusă pentru a adopta măsurile necesare uh, zonelor ultraperiferice și noi sperăm ca aceste măsuri să fie adoptate în Consiliul de mâine. Bineînțeles, acest uh, document va fi unul de referință. Să nu uităm că este primul document de referință uh, în domeniul agricol în noua procedură de codecizie. După cum vedeți, acest semestru a fost unul plin de provocări și uh, am reușit să obținem rezultate satisfăcătoare. Suntem mândri de faptul că am avut posibilitatea să uh, exercităm președinția Consiliului Uniunii Europene într-un moment atât de important pentru viitorul sectorului agricol european. Și sper, în calitate de ministru și în calitate de reprezentant al Consiliului, să fi reușit să fim la înălțimea așteptărilor, așteptări pe care atât dumneavoastră cât și cetățenii europeni le au. Și aș dori să închei prin a mulțumi tuturor membrilor comisiei dumneavoastră care au participat la diferitele ședințe și întruniri pe care le-am organizat sub președinția spaniolă care au fost organizate atât în Europa cât și în afara frontierelor Uniunii Europene. Vă mulțumesc tuturor și aș dori să vă spun că puteți să vă pizuiți pe noi în așa fel încât următoarea președinție, președinția belgiană, să poată continua lucrările deja lansate sub președinția spaniolă. E vorba aici de un program pe care l-am stabilit de altfel com- în comun cu Belgia și Ungaria. Ei sunt cei care vor prelua ștafeta în lunile ce vor urma. Insist încă o dată, vom continua să colaborăm cu dumneavoastră. Grazie. Grazie davvero, cara Elena, grazie anche per... Mulțumesc foarte mult, dragă Elena, mulțumesc foarte mult pentru această președinție de șase luni extraordinară, care, după cum bine ai spus, a făcut foarte mulți pași înainte implicându-se nu doar în uh, Consiliul pentru Agricultură, Mediu și Pescuit, uh, consilii europene foarte importante, unde ați reușit uh, să vă canalizați entuziasmul și pasiunea. Vă mulțumesc foarte mult și pentru cooperarea cu Parlamentul European. Întotdeauna am fost o echipă și uh, vreau să vă mulțumesc uh, foarte mult uh, să manifestat spiritul de echipă și în Consiliul de la Marida foarte important. Am văzut atunci că relațiile dintre Consiliu și Parlament merg într-adevăr pe un drum foarte lin. Dau acum cuvântul doamnei Garcia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Credeam că, în primul rând, coordonatorii vor avea ocazia să ia cuvântul, dar vă mulțumesc cu toate acestea. În primul rând, cred că prezența dumneavoastră astăzi este foarte importantă. Și, într-adevăr, doamna ministru a depus toate eforturile pentru a conlucra cu noi în diverse ateliere și grupuri de lucru. Trebuie recunoscut faptul că președinția spaniolă a făcut un efort în ceea ce privește egalitatea între genuri și a ținut cont de această chestiune foarte importantă a femeilor din dezvoltarea rurală și rolul lor de acolo, o chestiune care a fost subliniată în nenumărate rânduri. Aceste chestiuni individuale și măsurile adoptate în sprijinul femeilor din aceste domenii joacă un rol foarte important. Acum, în ceea ce privește chestiunile agricole, nu sunt de acord cu perspectiva pozitivă a doamnei ministru privind evoluțiile din aceste șase luni. Principala îngrijorare o reprezintă uh, situația pacului după 2013. Ce se va întâmpla cu ajutorul direct, cu cel de-al doilea pilon al pacului? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla aici? Vom avea uh, un pilon sau maxim doi, cel mai mult, uh, Aceste îngrijorări nu erau uh, fondate, fondate fiindcă Cofinanțarea a fost o chestiune adoptată în toate reuniunile cu crescătorii de animale, de pildă. Esta politică agricolă comun, de verdad lo creo, no creo que... Nu cred că au fost eforturi, făcute eforturi suficiente în acest sens. Bineînțeles, mai sunt și alte subiecte, dar îmi dau seama că nu ați reușit să apropiați pozițiile dintre anumite țări, precum Finlanda, Ungaria și chiar și Spania. În plus de aceasta, în mi se pare că anumite subiecte au fost tratate oarecum pripit în cadrul Consiliului Ministrilor de uh, Agricultură. E vorba de subiecte care sunt incluse și în strategia UE 2020. E vorba de trei subiecte. Subiecte în care se, uh, se spune că toate politicile agricole, uh, toată politica agricolă comună trebuie să susțină să fie inclusă în strategia UE 2020. E vorba doar de trei rânduri, trei rânduri în acest document. Nu mi se pare suficient. Aceasta este părerea mea. Și în final aș dori să vă spun că, după părerea mea, președinția dumneavoastră E adevărat că s-a confruntat cu subiecte dificile, dar nu a reușit să obțină progrese în ceea ce privește importurile din țări terțe. De asemenea, nimic despre controlurile, controlele necesare uh, la frontierele externe ale Uniunii Europene. Mă refer aici, spre exemplu, și la acordul cu Maroc. De ce acesta nu a fost semnat? Apoi aș dori să vă spun că agricultorii sunt îngrijorați în ceea ce privește aceste acorduri cu țări terțe și de asemenea și cu anumite negocieri care au fost redeschise. Vedem că nu s-a acordat niciun sprijin comisarului Cioloș în momentul în care s-a, acesta a dorit să abordeze subiectul asigurărilor. Și uh, aș vrea să știu ce s-a întâmplat? De deci ce Spania nu a reușit să lanseze aceste subiecte? Uh, președințiile următoare vor face acest lucru? Grazie, Ernest Garcia. Do la parola a Luis Capula Santos. Luis? Mulțumesc, domnul Capula Santos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc uh, să-i mulțumesc, doamnei ministru, pentru prezență și să o felicit pentru o președinție excelentă pe care am urmărit-o cu mare atenție și pot să vă spun, nu numai în nume personal, dar și a grupului meu politic, că am evaluat pozitiv președinția spaniolă, nu doar pentru rezultatele obținute într-un context dificil pentru Europa, dar și pentru disponibilitatea sa permanentă, pentru modul în care a interpretat tratatul de la Lisabona îmi amintesc că ați venit de multe ori în fața Parlamentului European și adesea făcând sacrificii personale și chiar eu uh, v-am întâlnit în multe state membre cu, um, la întâlniri cu agricultorii și cu alte organizații europene și cred că și agricultorii au cuvinte de laudă de spus la adresa președinției dumneavoastră. Astfel încât rolul președinției spaniole a fost foarte important în ceea ce privește uh, strategia 2020 și, eh, și locul pe care îl ocupă agricultura aici. Ar putea ca cuvintele să nu fie prea multe, dar se putea să nu existe niciun cuvânt. Și acest eh, mesaj este unul simbolic în ceea ce privește uh, Uh, modul în care a trebuit să se impună comisie pentru ca un sector de o importanță strategică ca agricultura să fie uh, considerat uh, unul foarte important. Vă mulțumesc și pentru contribuția dumneavoastră în ceea ce privește dezbaterea cu privire la forma politicii agricole comune. Și vreau să vă spun că am fost uh, uimit, fiindcă s-a pus această chestiune într-o perspectivă supranațională, care a pus pe prim plan uh, interesul european și nu interesul Spaniei. Iată de ce, doamnă președinte, vă spun uh, că cu toții sau majoritatea dintre noi vă vom simți lipsa, ne, vă dorim toate cele bune pe viitor și ca o dorință finală pentru mine ar fi uh, Um, ca um, echipa uh, Spaniei uh, mâine să aibă la fel de mult succes ca și președinția spaniolă în aceste șase luni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Luis. Dau acum cuvântul domnului Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte. Um, mulțumesc, doamna președinte, în exercițiu a Uh, Consiliului. Uh, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de astăzi și pentru toată activitatea președinției spaniole. Noi uh, nu suntem aici influențați de apartenența partidică, ci ne interesează mai ales chestiunile concrete politice. Aș dori să știu uh, ce decizii concrete, practice s-au luat. Ați vorbit despre strategia 2020, dar aș fi curios să știu uh, care sunt hotărârile pozitive care au fost luate în legătură cu, cu strategia 2020. Spania este o țară mare și este foarte importantă pentru uh, reforma PAC și strategia 2020. Astfel încât, um, din punctul meu de vedere, ar fi foarte important uh, ca Spania să-și aducă o contribuție pozitivă la politica agricolă comună ceea ce au spus și colegii mei dar dumneavoastră nu v-ați referit deloc la un prim uh, pilon puternic sau un al doilea pilon. Nu ați vorbit nici despre cofinanțare. Ați putea, vă rog, să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste chestiuni? Ați vorbit uh, Uh, despre promovarea bugetizării pe viitor. Sunt de acord cu dumneavoastră și am votat astăzi asupra faptului că trebuie să îmbunătățim uh, și să consolidăm poziția fermierilor europeni. În egală măsură trebuie să, să consolidăm siguranța întregului sistem. Ceea ce va rămâne în urma președinției spaniole este că negocierile Mercosur au fost redeschise ceea ce mă îngrijorează, dat fiind că politica agricolă după 2013 care va fi uh, subiectul discutat în următoarele luni împreună cu Consiliul. Ne vom ocupa de chestiunea codecizii. Nu va avea câștig de cauză fără protecție externă, fără oarecare protecție externă dacă standardele noastre calitative nu sunt respectate în cadrul contractelor, contactelor noastre cu Mercosur, dacă nu se respectă standardele de protecție a consumatorilor, atunci noi nu, reu- nu vom reuși ca politica noastră agricolă să-și atingă țelurile pe care le dorim, astfel încât aș dori să cerem Spaniei și în cadrul, în cadrul să apere sistemul agricol comun în cadrul negocierilor bilaterale cu Mercosur. Ne puteți asigura că se va întâmpla acest lucru? Dacă da, m-aș bucura. Cu toate acestea, bineînțeles, vreau să vă felicit pentru activitatea desfășurată. Cu toții sperăm că vom găsi soluții bune pentru fermierii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Albert. Dau acum uh, cuvântul. Doamne Garcia Perez. Eh, quería comenzar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a mulțumi domnului ministru pentru prezența sa astăzi în comisia noastră. De asemenea, doresc să-i mulțumesc și pentru munca depusă pe durata acestui semestru în materie de politică agricolă și de dezvoltare rurală. E adevărat că președinția spaniolă a avut loc într-un moment deosebit de important și dezbaterile care au avut loc atât în cadrul Consiliului cât și în cadrul Parlamentului European, referi, dezbatere referitoare la viitorul politicii agricole comune, au contribuit la obținerea unei mai mari siguranțe în acest sector. De asemenea, sunt uh, convinsă că trebuie să facem față incertitudinilor cu care se confruntă agricultorii europeni aceste incertitudini duc la nesiguranță față de ceea ce se va întâmpla în viitor și de aceea sunt convinsă că munca depusă atât la Consiliu cât și în Parlament în scopul uh, găsirii unor baze solide pentru viitorul politicii agricole după 2013 o muncă deosebit de importantă. Nu cred că acum este momentul cel mai bun de a lansa dezbateri și confruntări, uh, pentru că cel mai important lucru este viitorul acestui sector de activitate. Noi vrem să lansăm un mesaj foarte pozitiv către cetățeni și către Consiliu, și anume că viitorul agriculturii în uh, Europa este o realitate și va fi o realitate. Acest viitor a fost înscris și în strategia UE 2020, un punct esențial. Și mă bucur de faptul că președinția spaniolă a contribuit la acest lucru. Munca a fost depusă de altfel și în Parlamentul nostru, din partea președintelui nostru, uh, precum și din partea diferiților colegi care au insistat asupra acestui uh, fapt și nu putem vorbi despre viitorul Uniunii Europene fără a evoca și importanța activității agricole. De aceea eu cred că e vorba de un subiect fundamental. Apoi, în ceea ce privește rolul femei în zona rurală, un alt aspect deosebit de important. Am avut ocazia să particip la o întâlnire, uh, o ședință la care au participat femei, reprezentante ale femeilor din zona rurală și s-a subliniat faptul că femeia are un rol deosebit de important în viitorul zonelor rurale. De aceea noi trebuie să fim conștienți de acest lucru în cadrul comisiei noastre și să cerem comisiei să dezvolte toate activitățile necesare tocmai pentru a favoriza prezența femeilor în zona rurală, pentru a le propune anumite oportunități și pentru a le acorda rolul ce le revin. Și voi încheia prin a sublinia importanța acestei președinții uh, sub formă de trio, deci Spania, Belgia și Ungaria. Aș dori să spun că acest lucru intervine într-un moment în care noi trebuie să facem eforturi comune, să avem o voință politică comună. Nu e momentul unor confruntări și unor divergențe. Trebuie să demonstrăm sectorului agricol și agricultorilor europeni faptul că noi suntem conștienți de dificultățile lor și facem eforturi pentru a ne face munca așa cum a făcut președinția spaniolă pe durata acestui semestru. Grazie. Adesso Mulțumesc, domnul Sikierski. Podniosła pani minister bardzo ważne kwestie. Mulțumesc, doamnă ministru. Ați vorbit despre chestiuni foarte importante astăzi în această prezentare. V-ați referit la sectorul agroalimentar și ați spus că este unul esențial pentru viitorul Europei și ați vorbit și despre dezvoltare durabilă și uh, despre faptul că aceasta trebuie dezvoltată. V-ați referit și la consolidări în acest sector. Ați menționat și modelul european de producție și ați arătat uh, caracteristicile sale competitive. Toate aceste subiecte sunt esențiale și pentru mine. Și uh, în acest context aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Există restricții impuse de Argentina în relațiile comerciale cu Uniunea Europeană. Mă întreb care, este, uh, care va fi uh, răspunsul Uniunii Europene. Cred că vor trebui luate măsuri la OMC, poate în negocierile cu Mercosur ar trebui suspendate. Suntem surprinși și șocați de faptul că la trei zile după reluarea negocierilor, Argentina a inclus aceste restricții în deciziile pe care le-a adoptat. Știm că la sfârșitul lunii iunie și la începutul lunii iulie se va desfășura a doua rundă de negocieri. Am dorit să fim informați cu privire la desfășurarea acestora și să ni se prezinte rezultatele în timp real. Ni s-a spus că se vor discuta de data aceasta numai subiecte tehnice, însă acum am aflat că de fapt e vorba de negocieri în toată puterea cuvântului, nu doar de negocieri tehnice. Mie mi se pare că uh, acum ne scoatem tot ce avem la vânzare, că renunțăm la interesele noastre. Eu înțeleg că trebuie să fie liberalizat comerțul, dar dacă acest lucru se face în defavoarea sectorului nostru agricol, atunci agricultorii ar trebui să fie protejați sau cel puțin informați. Ar trebui să li se explice de ce se iau aceste decizii. Mie mi se pare că ă, totul se face cumva pe ascuns, în secret, că se introduc anumite măsuri pe ușa din spate și mie nu mi se pare uh, adecvat. Am impresia că, în mod voit, noi facem rău sectorului agricol european și astfel ajung la cel de-al treilea subiect, un subiect pe care l-ați menționat și dumneavoastră, e vorba de modelul european și de natura competitivă a politicii agricole comune. Cred că avem nevoie de stabilitate în politica noastră. Mi se pare că acționăm inconsecvent, se iau anumite măsuri, se iau anumite decizii, cum sunt de negocierile cu Mercosur. Următorul vorbitor. Doamna ministru, eu también quiero... Mulțumesc, doamna președinte. Are cuvântul domnul Marton. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și aș fi vrut să vă pot felicita pentru munca depusă pe durata acestui semestru, dar, din păcate, nu pot să fac acest lucru și nu pot să fac acest lucru pentru că agricultorii nu pot fi înșelați chiar atât de ușor. Eu înțeleg faptul că agricultura nu este o prioritate pentru guvernul spaniol și E clar că acest lucru nu a reprezentat o, prioritate nici sub, pentru președinția spaniolă și mie mi se pare că ați pierdut o oportunitate superbă și anume să depuneți eforturi în favoarea sectorului agrar, un sector strategic care are nevoie și va avea nevoie de măsuri care să îl susțină. Bineînțeles, știm care este situația cu privire la regiunile ultraperiferice. Există un raport în acest sens, un raport deosebit de important. Se vorbește despre viitor, însă se vorbește despre acest viitor doar printre rânduri, ca și cum ar fi important. De aceea, vedem că lucrurile nu au fost realizate așa cum trebuia. În plus de aceasta, președinția se poate mândri de un lucru și anume acordurile bilaterale de comerț. Ehm, Uh, miniștrii spanioli sunt încântați de acest lucru, dar uh, printre acești miniștri spanioli mândri de aceste acorduri nu se numără și ministra de pentru agricultură. Eu cred că e vorba de acorduri deosebit de importante în ceea ce privește situația agricultorilor europeni. Și nu cred că aceste acorduri uh, îi vor uh, favoriza pe viitor. Nu știu dacă vor primi anumite compensații ca urmare a încheierea acestor acorduri bilaterale. Și aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în calitate de președinte în exercițiu, în calitate de ministru. Unde anume este uh, ministrul, uh, Ministerul de Agricultură în momentul în care au fost încheiate, sau luat decizii deosebit de importante pentru sectorul agricol pe ansamblu. În, spre exemplu, acorduri de comerț cu Maroco, acorduri care sunt în curs de negociere, care sunt absolut negative Uh, în ceea ce privește interesele agricultorilor spanioli. Și de asemenea, aș dori să subliniez faptul că există și un document referitor la volatilitatea prețurilor. Ei bine, în acest document nu s-a făcut suficient pentru a evita această volatilitate și avem senzația că toate documentele care au fost încheiate, care au fost finalizate, nu sunt într-adevăr în favoarea agricultorilor. Uh, putem spune că președinția spaniolă nu a reușit să fie o, un model demn de urmat uh, în acest domeniu. Aș dori să știu dacă, uh, în calitate de guvern spaniol, veți reuși să promovați aceste idei, aceste măsuri. Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvântul domnul Robix. Colegii. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și uh, să mă alătur și eu celor care au felicitat-o pe doamna Espinosa pentru activitatea din ultimele șase luni. Nu putem decât să ne închipuim cât de dificilă a fost această sarcină și anume sarcina de a elabora în șase luni proiecte și de a le eh, pune în aplicare, găsind un acord între 27 de state membre. Eu sunt nou la Parlamentul European, pentru prima dată ales, iar Letonia este și ea o țară nouă în Uniunea Europeană. Însă, cred că noi toți, toți, euro, toți deputații din Parlamentul European, nu discutăm suficient despre contribuțiile guvernelor noastre. Așadar, contribuția guvernelor în uh, îndeplinirea acestor sarcini la care noi ținem atât de mult. Din acest motiv, guvernele nu sunt toate de aceeași părere și nu converg pentru elaborarea unei politici comune serioase. Înainte de a veni aici, am fost la mine în țară și m-am întâlnit cu alegătorii. I-am auzit spunând că ar trebui să discutăm și despre uh, niște răspunsuri simple și nu doar despre politica agricolă comună în perioada 2013-2020. Ne-au cerut, deci, răspunsuri. Și ce discutăm noi? Auzim, pe de-o parte, că 40 de milioane de locuitori din Uniunea Europeană se află în pragul sărăciei. Și, pe de altă parte, aducem tot felul de restricții pentru a reduce producția agroalimentară. Un exemplu. De ce? Plățile directe nu sunt corelate cu producția din acest, de pe aceste loturi. Știu că uh, Letonia are o situație deosebită, pentru că în Letonia avem foarte multe terenuri disponibile. Și în ciuda faptului că produsele agroalimentare sunt necesare în Uniunea Europeană și în lumea întreagă, hectarele agricultorilor noștri nu sunt folosite, unele dintre ele pentru producția agricolă și deci nu contribuie la producția agricolă a Uniunii Europene. Deci aici sunt de acord cu alegătorii. Trebuie ca plățile directe să fie corelate cu producția de pe respectivele loturi nu putem să uh, facem plățile directe pentru unii agricultori numai pentru că ei vin și tund gazonul de pe respectivele loturi. Și aș dori să aud în acest sens o, o poziție fermă a Consiliului European. Și încă o întrebare. Poate că este vina guvernului leton dacă plățile directe sunt mai mici, de 5 ori, de 6 ori, față de cele primite de agricultorii din vechile state membre. Pentru că atunci când am vrut noi să intrăm în Uniunea Europeană, toată lumea dorea să accelereze procesul de aderare, iar acum toată lumea și-a dat seama că plățile nu sunt corecte și nu sunt echitabile. Nu vorbesc despre sume aici, vorbesc despre principiu. În uh, acești șase ani de când Letonia a intrat în Uniunea Europeană, se tot spune că aceste plăți vor fi uh, adaptate. Însă, se pare mai nou că și pentru următoarea perioadă plățile vor rămâne, de fapt, la fel, ajustările neproducându-se. Dacă bugetul pentru agricultură nu crește în Uniunea Europeană sau este mărit foarte puțin, se vorbește astăzi de 0,77%. Întrebarea este de unde să scoatem aceste resurse. Noile state membre nu pot să spere la o adevărată ajustare. În concluzie, aș dori să aud ce părere aveți despre toate acestea. Vă mulțumesc. Grație. Mulțumesc. James Nicholson are cuvântul și apoi Joseph Bove. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să urez bun venit președintei în exercițiu. E adevărat că uh, anul acesta a început destul de greu. Cunoaștem toate problemele care s-au întâmplat, știm ce s-a întâmplat și la comisie, dar aș vrea să mă refer la un lucru care a fost menționat în uh, timpul mandatului dumneavoastră s-au redeschis acordurile cu Mercosur. Și vreau să vă întreb foarte direct și pe față, sunteți de acord cu mine că, uh, că agricultorii europeni produc ținând cont de cele mai înalte standarde de bunăstare animală? Și dacă ne uităm că măsurile de conformitate birocratice pe care le impunem fermierilor noștri sunt atât de stricte, ne dăm seama că nu ar trebui să intre în Europa alimente care nu sunt produse la aceleași standarde pe care le aplicăm noi aici. Dacă alimentele respective nu îndeplinesc standardele, nu ar trebui să poată intra pe piața Uniunii Europene. Sunteți de acord cu mine că niciun fel de aliment nu trebuie să fie importat în Europa dacă nu îndeplinește aceste standarde? Și că uh, toate aceste preocupări sunt stârnite de redeschiderea acordurilor și de problemele pe care acest acord le poate antrena pe termen lung. Vreau să revin la încă un subiect. Este vorba de uh, ce se va întâmpla în Uniunea Europeană în 2012. În primul rând, Există diferențe foarte mari, inechități între statele membre. În Irlanda de Nord, la noi, agricultorii care vor să treacă de la cuștile convenționale la cuștile uh, mai confortabile nu primesc niciun fel de sprijin, însă în altă țară aceia primesc 40% din prețul cuștilor. Uh, vreau să-mi spuneți dacă acestea sunt condiții echitabile, pentru că mie mi se pare că sunt condiții total uh, diferite în, pentru creșterea de pui. Vreau să-mi spuneți uh, dacă credeți că vor fi suficiente ouă în 2012. Pentru că uh, vreau să-mi spuneți, dacă oricine va dori să cumpere ouă, va putea să cumpere ouă în 2012 și că ouăle vor fi produse în uh, cuști vechi, convenționale și probabil că găinile vor fi hrănite cu organisme modificate genetic sau nu? Și va fi oare nevoie să importăm din alte țări unde condițiile nu sunt respectate? Mulțumesc! James? José Bove. În primul rând vreau să uh, mă alătur și eu colegilor și să-i mulțumesc în primul rând președintei Consiliului Agricultură pentru că a venit să um, ne prezinte rezultatele președinției spaniole și de asemenea să-i mulțumesc pentru că a fost de mai multe ori aici la Parlamentul European. Cred că este un gest simbolic foarte important. Și vreau în primul rând să mă alătur colegilor care au uh, chestionat redeschiderea negocierilor cu Mercosur. Nu vreau să repet ce s-a spus deja, dar această redeschidere arată că prea adesea agricultura este considerată o monedă de schimb care să permită comerțului și serviciilor să pătrundă în aceste noi țări. Agricultura devine victima acestor măsuri și este ceea ce noi cedăm pentru a câștiga acces la aceste piețe. Însă, problema este că vom avea o problemă legată de producția de uh, carne de vită în Europa. Vom ajunge în situația în care ne aflam în legătură cu producerea de carne de oaie cu 20 de ani în urmă. Teritoriile cele mai fragile din Europa sunt amenințate și problema este că am avut același tip de acord cu Peru și în discuțiile cu Peru uh, s-a ajuns la niște acorduri foarte ciudate în domeniul agriculturii și am să vă dau doar câteva exemple. În acordul propus cu Peru se propune ca Peru să exporte zahăr în Uniunea Europeană. Problema este că în Peru nu se produce zahăr. Deci, ce se întâmplă? Asta e o întrebare. Vreau să mai insist pe două aspecte. Uh, Ați spus pe bună dreptate că trebuie ameliorată problema lanțului alimentar și ați vorbit de diferitele crize. Chiar în această după-amiază, în Parlamentul nostru s-a votat un raport în acest sens. Însă cred că în timpul președinției dumneavoastră s-a desfășurat uh, reuniunea grupului la nivel înalt uh, responsabil de lapte. Și dacă ne uităm la rezultatele acestui grup de lucru, vom vedea că ele sunt egale cu zero. Nu se face absolut nimic, nu se menționează nimic în acest raport care să permită agricultorilor să aibă venituri. Nu se spune clar nicăieri că agricultorii trebuie să fie plătiți cel puțin în funcție de costurile de producție. Există această problemă. Ce se va face acum ca să se interzică vânzarea în pierdere de produse agricole? Dacă, se, uh, dacă nu se rezolvă această problemă, vom trece de la o criză la alta. Și în ultimul rând, nu a fost inițiativa dumneavoastră, dar e vorba de organismele modificate genetic. Vorbim pentru a treia oară de acest subiect și de fiecare dată vă atrag atenția asupra lui. De data aceasta, domnul comisar Dali a lansat sub președinția dumneavoastră, deci bănuiesc că ministrii agriculturii uh, sunt vizați și nu numai uh, cei de sănătate și de consum, s-a luat inițiativa de a se slăbi analiza la nivel european ca să se autorizeze mult mai repede noile organisme modificate genetic și în același timp ni se spune că uh, drept compensare statele membre vor decide dacă să dea sau nu autorizațiile. Toți juriștii europeni știu că acest lucru nu stă în picioare nici 30 de secunde pentru că se vor crea conflicte interne în Europa și se vor crea conflicte față de OMC. Aș vrea să știu dacă Consiliul Ministrilor de Agricultură a fost înștiințat de această chestiune și dacă la următoarea sa reuniune va discuta acest subiect, ținând cont de faptul că acum ă, peste jumătate din statele din Uniunea Europeană au spus că vor refuza propunerea domnului Dali. Deci, iată, v-am pus niște întrebări precise și aș vrea să primesc răspunsuri, dacă se poate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Jose. Domnul Danelis. Mulțumesc, domnule președinte doamnă președinte în exercițiu. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi astăzi și vă mulțumesc pentru evaluarea pozitivă a lucrărilor președinției spaniole. La ora actuală, bineînțeles, și agricultorii europeni sunt afectați de criza care ne confruntăm, de instabilitatea prețurilor, de o lipsă de claritate în ceea ce privește prețurile și a concurenței și, bineînțeles, în cadrul Uniunii Europene și la nivel internațional uh, sunt uh, expuși concurenței din partea agricultorilor din afara Uniunii Europene, unde nu se respectă standardele europene și uh, unde s-a stabilit o diversificare a produselor. Se pare că uh, ne întoarcem la venitul pe cap de locuitor din 1995 pentru agricultori, iar în aceste condiții foarte dificile încercăm fără prea multe rezultate să ușurăm situația agricultorilor, chiar și temporar. Iar Comisia a hotărât încă o dată să în reînceapă negocierile cu Mercosur. Se fac foarte multe referințe, referiri la această chestiune a redeschiderii negocierilor cu Mercosur și vedem cât de importantă este această chestiune. Bineînțeles, um, această discuție în alte, în alte uh, domenii s-ar putea ca această discuție să fie benefică, dar în domeniul agriculturii, în domeniul cerealelor, uh, puilor, fructelor, e clar că fermierii europeni, agricultorii europeni vor avea de suferit. Iată de ce. Vă rog încă o dată să ne spuneți care este părerea noastră privind această chestiune critică pentru consumatorii și producătorii europeni și să ne spuneți ce are de gând să facă uh, Consiliul, indiferent de, de părerea Comisiei, de uh, poziția sa uh, privind această chestiune. Mulțumesc, Michel Danten are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte în, în exercițiu. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru bunele dumneavoastră intenții față de Parlamentul European și Comisia noastră în cadrul celor șase luni ale președinției spaniole. Prezentarea introductivă din ianuarie a fost foarte promițătoare, dar până la urmă, evenimentele nu v-au permis să vă duceți până la capăt bunele intenții. După cum ați spus și dumneavoastră, um, numirea comisarului a fost uh, amânată până în februarie. Spania s-a confruntat cu probleme interne uh, care cred că v-au solicitat foarte mult atenția, dar, într-adevăr, Uh, agricultorii din țara mea, își amintesc din cadrul președinției spaniole, a fost deja menționat de alți colegi, este vorba de redeschiderea negocierilor cu Mercosurul și aici uh, Consiliul uh, a ținut tăcerea în ceea ce privește poziția Comisiei. Ar trebui oare să vă reamintim că de fiecare dată când acordăm drepturi de intrare suplimentare unor produse provenite din alte emisfere, uh, Uh, produ- uh, producerea, producția noastră și producătorii noștri au de suferit. Ce vom face uh, în momentul în care carnea ne vine din America de Sud? Dumneavoastră vă ocupați și de mediul înconjurător, iar Parlamentul European în acești ultimi ani și-a dat seama care sunt riscurile aduse um, în ceea ce privește schimbările climatice, dar uh, în fiecare dată când importăm uh, un kilogram de carne de vită din uh, din America de Sud dispar suprafețe mari din Uh, din uh, pădurea ecuatorială. Iată, deci, uh, trebuie să luăm măsuri în acest sens, să avem și fapte în spatele vorbelor, fapte concrete în spatele vorbelor noastre la nivel european. Vreau să ne spuneți ce părere aveți despre un text pregătit de comisie care va fi modificat privind regulamentul fructe-legume, iar țara dumneavoastră, ca și alte țări mediteranene, sunt vizate în mod direct de această chestiune. Uh, nu uh, și-a exprimat poziția Consiliul până acum privind această chestiune? Comisia noastră a adoptat acum câteva zile un raport de orientare privind politica agricolă comună, iar acest, acord, acest raport va fi adoptat în plenară săptămâna viitoare. S-a bucurat de un uh, larg consens în cadrul comisiei noastre și aș dori să ne spuneți, vă rog, care este reacția Consiliului cu privire la uh, orientările comisiei noastre și o ultimă întrebare, dat fiind că dumneavoastră vă ocupați de mediu înconjurător și de agricultură în același timp, vreau să vă întreb care este poziția Consiliului la ora actuală privind punerea în aplicare uh, a hotărârilor din 2009 ceea ce privește pesticidele, mi se pare că diferența între statele membre europene ceea ce privește punerea în practică este dăunătoare uh, bunei uh, puneri în aplicare și bunei desfășurări a pieței interne. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Michel. Elizabeth, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați făcut referire și la chestiuni minore, să le spunem așa, chestiuni care țin de uh, cooperare în ceea ce privește directiva cu privire la experiențele pe animale. Uh, am cooperat strâns cu serviciile dumneavoastră. Câteodată au fost, s-au evit unele critici, dar am reușit până la urmă să ajungem la un compromis privind chestiuni foarte dificile. Iată de ce aș dori să mulțumesc uh, serviciilor dumneavoastră. Îngrijorările noastre cu privire la politica agricolă comună au fost deja exprimate de colegii mei iar acestea sunt numeroase. Comisia noastră trebuie să se asigure că toți cetățenii europeni au la dispoziție produse agricole de bună calitate. Noi dorim să existe standarde ridicate și acestea să fie respectate. Chiar și când vorbim despre experimentele științifice pe animale, standardele nu sunt la fel în toată lumea, iar Mercosurul este un astfel de domeniu unde standardele lasă de dorit. Avem un acord bilateral și cu Canada. Și asemenea altor colegi, pe mine mă îngrijorează astfel de situații. Trebuie să facem uh, tot ce ne stă în putință tuturor instituțiilor europene pentru a ocroti agricultura europeană pe termen lung și pentru a ne asigura că aceasta își poate menține competitivitatea astfel încât v-aș ruga ca dumneavoastră să faceți din acest lucru principiul călăuzitor, sistemul de măsură pe viitor. S-a vorbit și despre situația femeilor în mediul rural. Femeile joacă un rol covârșitor și vom avea un raport din proprie inițiativă în acest sens. Sperăm că se vor înregistra progrese, mai ales în ceea ce privește menținerea celui de-al doilea pilon. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Glattenfielder, al cuvântul. Elnökség nehéz időszakban végezte a... Mulțumesc foarte mult. Președinția spaniolă și-a desfășurat activitatea într-o situație dificilă. Și uh, nu ne vom uh, aminti președinția spaniolă nu doar uh, datorită succeselor minore, ci, iată, și pentru un alt lucru, pentru redeschiderea negocierilor cu Mercosurul. Acum uh, șase luni, când, pro, când s-a prezentat programul președin, președinției spaniole, Parlamentul nu a fost infor, informat privind uh, intenția redeschiderii negocierilor cu Mercosurul fiindcă dacă, s-ar, dacă am fi fost informați, atunci am fi putut să vă spunem dinainte ceea ce vă spunem acum după ce s-a împlinit faptul, și anume să ne manifestăm criticile la această redeschidere a negocierilor, care a fost un eșec, iată, fiindcă Um, un mandat mai vechi din anii 90 a reprezentat baza acestor noi negocieri, dar lumea s-a schimbat foarte mult din, din 1990 și, bineînțeles, și Uniunea Europeană s-a schimbat foarte mult. Iar aceste negocieri trebuiau fi deschise pe baza unui nou mandat, dat fiind schimbările pe care le-a suferit lumea întreagă. Un nou mandat ar fi trebuit să țină cont de faptul că între timp, Uniunea Europeană s-a mărit. Acum avem 27 de state membre, iată. Iar acest nou mandat ar fi trebuit uh, să fie stabilit, un nou mandat care să țină cont de schimbările climatice, precum și chestiuni uh, globale legate de mediul înconjurător și de bunăstarea animalelor. Președinția spaniolă însă nu a redeschis negocierile pe baza unui nou mandat, iată de ce ele trebuie să fie oprite, fiindcă nu pot să fie susținute pe baza acestui mandat. Mulțumesc, domnul Doț are cuvântul. Doamna Doț, îmi cer scuze. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă președinte în exercițiu, vă mulțumesc pentru prezența, asemenea altor colegi. Eu am câteva puncte pe care doresc să le ridic. Asemenea altor colegi, mă îngrijorează și pe mine foarte mult uh, lipsa de control a președinției în ceea ce privește negocierile cu Marocul. Și mă refer aici la o problemă specifică care a afectat producătorii de, cartofi, de semințe de cartofi din Irlanda de Nord uh, și Scoția, precum și Olanda. Fără explicații, um, au fost, uh, s-a fost refuzată intrarea în Maroc a unor transporturi de cartofi, ceea ce a creat serioase probleme și aici trebuie să soluționăm această situație. În ceea ce privește exporturile uh, pentru uh, recoltele următoare. Această situație este foarte importantă pentru Irlanda de Nord și pentru cei care se bazează pe veniturile provenite din, aceste, din acest domeniu, din acest sector. Ca și alți colegi, și pe noi ne îngrijorează foarte mult relansarea negocierilor cu Mercosurul. Pentru Irlanda de Nord această situație este îngrozitoare și poate avea un um, efect destructiv asupra sectorului carnei de vită. Încă o dată, pe de o parte, ne spuneți că ați conlucrat cu Parlamentul și cu Comisia noastră, dar aceste negocieri au fost lansate Um, pe la spatele acest, instituției noastre, ceea ce nu este un semnal foarte bun în ceea ce privește cooperarea și relațiile uh, dintre noi. În ceea ce privește reforma PAC-ului, asemenea altor colegi și noi ne dorim un PAC consolidat cu un buget puternic. Iată de ce trebuie să avem, să ne manifestăm într-un, cu un glas puternic în cadrul Consiliului în acest sens. Eu sunt uh, membră a Comisiei pentru Pescuit și nu sunt singura din comisia noastră și aș dori ca la un moment dat să ne spuneți care este, consili, uh, care este poziția Consiliului și a dumneavoastră în ceea ce privește regionalizarea politicii pescuitului, care este foarte importantă, dar este amânată uh, din cauza birocrației aferentă tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Dodds. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte a Consiliului. Vă mulțumesc că ați venit la ședința noastră și sunteți deschis dialogului. Politica de agric- agricolă comună este o politică de succes, nu doar pentru că am reușit să oferim consumatorilor europeni produse alimentare, alimente de calitate, dar și pentru că am reușit și reușim din ce în ce mai mult să îi facem pe agricultori să înțeleagă că trebuie să respecte anumite standarde, norme de pro- producție și uh, norme de siguranță. Iată, deci, cred că avem un dialog um, rodnic între fermieri și consumatori. Dar uh, nelinișitor pentru fermieri este faptul că normele și standardele europene, pe care iată le-am explicat uh, și iată le-am explicat agricultorilor că consumatorii își doresc nu doar alimente eh, fără pesticide, dar eh, alimente produse într-un anumit fel. Iată, deci este foarte supărător când ne dăm seama că nu se aplică aceleași standarde și norme importurilor și sunt de acord cu colegii mei care au criticat reluarea, redeschiderea negocierilor cu Mercosurul. Uh, o altă întreb și întrebarea mea este cum uh, veți rezolva această contradicție între standardele de producție la nivel european și uh, nerespectarea acelorași standarde în ceea ce privește uh, exporturile. Aici se pune o problemă de credibilitate politică. Mulțumesc foarte mult. Domnul președintele, cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aveam intenția să, nu aveam intenția să intervin dar nu pot să spun decât că sunt de acord cu toate cele spuse de doamna Garcia. Însă au fost spuse și anumite lucruri care, drept să vă spun, mă scandalizează. E adevărat că, în afară de faptul că sunt membru în Comisia pentru Agricultură, mai am și 20 de ani și mai bine de experiență în cooperarea pentru dezvoltare. Și, în plus de asta, trăiesc în secolul 21, nu în secolul 20. Și atunci, în principiu, eu sunt de acord asupra faptului că documentele uh, care se semnează, nu cele care se negociază, ei bine, cele care se semnează ar trebui să ceară cu tărie ca toate condițiile de igienă, sanitare și așa mai departe, de control, uh, să se aplice atât agricultorilor noștri cât și agricultorilor din alte regiuni ale lumii să se respecte condiții, aș spune eu, echivalente cu cele care se aplică în Uniunea Europeană. Toate bune și frumoase. Dar mai aș vrea, înainte de toate, să-mi pun întrebarea următoare, și anume, ce se va întâmpla cu Mercosurul? Uh, aș dori să amintesc tuturor colegilor faptul că deocamdată nu s-a semnat încă nimic. E vorba doar de o redeschidere a dezbaterilor. Și niciun guvern al unui stat membru al Uniunii Europene nu s-a pronunțat deja în mod public într-un fel sau altul. Nimeni nu s-a bucurat sau felicitat de faptul că s-au redeschis aceste negocieri cu o serie de țări care, prin schimburile comerciale pe care le au uh, cu uh, Uniunea Europeană, reprezintă cantități în toate sensurile cuvântului deosebit de importante. Deci vedem că aici e vorba de uh, Uh, redeschiderea unor negocieri care dăunează intereselor europene. Foarte bine, acum e vorba de doar încep, începerea negocierilor, însă poate că nu e momentul potrivit să avem o poziție, aș spune eu, uh, uh, catastrofală. Să așteptăm să vedem care vor fi rezultatele finale. Apoi, eu mai degrabă aș fi îngrijorat din cauza unor contradicții, pentru că de multe ori ni s-a lăudat această piață liberă timp de ani de zile. Piața liberă a devenit o adevărată dogmă, a dogmă preasfințită. Și De multe ori ni s-a spus că nu trebuie să apelăm la protecționism, să instaurăm bariere și așa mai departe. Iată că dintr-o dată se cere o anumită protecție. Și mie mi se pare că aici există o contradicție din partea celor care afirmă astfel de lucruri. Și pot să vă spun că aceste lucruri, aspecte mă îngrijorează mai mult uh, să aud din partea colegilor de tendința uh, politică de stânga, care, bineînțeles, uh, cer astfel de schimbări, astfel de protecții și să vedem dacă într-adevăr vom permite anumitor produse agricole care vin din afară, care sunt importante. Nu uitați că e vorba de țări producătoare, terțe, care se află într-o situație dificilă. Și noi insta, avem această obligație, datorie de a ajuta aceste țări în curs de dezvoltare, nu prin politici, aș spune eu, la mica înțelegere și așa mai departe. Nu, e vorba de o adevărată identitate, o obligație transversală, valabilă uh, pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Și atunci haideți să fim clari, încă de la bun început. Acordul cu America Centrală pune în pericol anumite producții care sunt susținute, subvenționate în mod uh, nemăsurat pentru a menține nivelul uh, anumitor cetățeni europeni care trăiesc de pe urma acest, uh, acestor sectoare de activitate. E bine, noi trebuie să fim consecvenți și să ținem seama de toate aceste elemente. Avem nevoie de o viziune care să dea dovadă de solidaritate în Uniunea Europeană. Trebuie să apărăm agricultorii noștri, dar, încă o dată, nu trebuie să facem acest lucru introducând bariere care să prejudicieze producția și situația producătorilor din alte regiuni ale lumii, ci mai degrabă ar trebui să încercăm să îmbinăm interesele tuturor, să favorizăm o armonizare a acestor interese. De aceea eu cred că e nevoie de mai multă consecvență, iar politica ce a fost urmată în acest domeniu din, prin președinția spaniolă a încercat tocmai acest lucru să se îngrijoreze în ceea ce privește situația agricultorilor din Europa, dar în același timp să dea dovadă și de solidaritate față de alți agricultori din întreaga lume. Cred că aceasta este o datorie a noastră, a socialiștilor, și este o datorie, de fapt, a întregii Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Este interesant, Rico, dibattito. Iată o dezbatere foarte interesantă și foarte bogată. Vreau să mulțumesc tuturor participanților și să-i dau cuvântul încă o dată, doamne Espinosa, care vă va răspunde aceste intervenții. Îi mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a formula răspunsurile la întrebările care au fost formulate, aș dori să clarific un lucru. Domnul Dantin a făcut o afirmație prin care spunea că țara mea, s-a referit la Spania, a avut probleme interne. Însă eu nu sunt de acord cu asta. În Spania nu a existat niciun fel de problemă internă și nici nu există în momentul de față vreo problemă internă. Spania are nici mai mult, nici mai puține probleme decât uh, cele pe care le au toate statele membre ale Uniunii Europene o situație de criză la nivel internațional care s-a desfășurat și a ajuns și în Europa și de aceea trebuie să facem față și să adoptăm măsuri. Măsuri care sunt asemănătoare cu cele din Marea Britania, din Germania, din Franța, din Italia, din Grecia sau uh, în Portugalia. Și aș putea astfel să continui lista cu toate celelalte state membre ale Uniunii Europene. Având în vedere că am clarificat acest aspect, acum voi răspunde la întrebările dumneavoastră. Și voi face acest lucru în felul următor. Toată lumea s-a referit, sau aproape toată lumea s-a referit la Mercosur. Și aș dori să mă refer și la ceea ce spunea domnul Martinez în ultima intervenție. Mai întâi, nu trebuie să afirmăm faptul că negocierile cu Mercosur sunt deja încheiate. După cum știți, negocierile cu Mercosur au fost suspendate și nu încheiate, ci doar suspendate în 2004. În momentul în care se vorbește despre suspendare, ei bine, acest lucru înseamnă că nu e nevoie de un nou mandat pentru a redeschide negocierile. Iată că e o precizare importantă. Dacă aceste negocieri ar fi fost încheiate în 2004, atunci ar fi fost nevoie de acordul Consiliului de Ministru, de, de Ministri, din partea Parlamentului, din partea Comisiei de Agricultură, din partea Colegiului de Comisar pentru uh, redeschiderea, pentru deschiderea unor noi negocieri. Deci, în cadrul Consiliului de Ministri de Agricultură s-a considerat faptul că nu era nevoie de un astfel de nou mandat, pentru că era vorba doar de o suspendare. Deci, acum e ca și cum această paranteză care a început în anul 2004 până, și care a durat până acum două săptămâni, câteva săptămâni, e ca și cum această paranteză ar fi dispărut. Care este obligația noastră? Obligația noastră este să negociem și să negociem în mod uh, corect. Eu întotdeauna spun că un acord poate fi bun dacă este un acord echitabil. Și echitabil la toate nivelurile. Niciun fel de activitate economică nu trebuie să fie uh, favorizată sau defavorizată. Să aibă de câștigat sau de pierdut. Dacă negociem în mod corect, vedem că vom putea să ne lansăm pe o piață de consumatori imensă și am completat astfel ceea ce spunea domnul Martinez. Da, eu vreau să atrag atenția tuturor celor care sunt aici prezenți în sală, atenția dumneavoastră, atenția atât a mea cât și a colegilor mei, eu în calitate de ministru care face parte dintr-un Consiliu de uh, Agricultură al Uniunii Europene, să vă atrag atenția asupra faptului că nu trebuie să uh, ne pierdem simțul răspunderii. Dacă în 2004 s-ar fi ajuns la un acord în Consiliul de Ministri sau uh, în Consiliul de Ministri de Agricultură de atunci în Uniunea Europeană, deci dacă am fi putut să aprobăm uh, un astfel de acord, este evident că nu am mai fi avut acum nevoie să redeschidem dezbaterea. Acum ne aflăm în codecizie. Eu am luat notă de tot ceea ce a spus dumneavoastră și este evident că răspunderea trebuie împărțită atât la Parlament cât și la Consiliu. Dacă Consiliul ia o decizie, dumneavoastră aveți posibilitatea să o respingeți. Este evident că trebuie să ajungem la un acord și dacă ajungem la un acord, vom încerca să facem în, a, în așa fel încât acordul obținut să poată să fie unul care să favorizeze pe toată lumea și să nu dăuneze sau să prejudicieze vreo parte implicată în negocieri. Apoi, dincolo de această temă a Mercosurului, mulți dintre, dintre dumneavoastră v-ați referit la tema aceasta a importurilor de produse alimentare din țări terțe. Iată că trebuie să facem o clarificare. O clarificare în ceea ce privește faptul că e nevoie de exigențe echivalente. E vorba de reciprocitate, pentru că în orice acord semnat de Uniunea Europeană trebuie să cerem aceleași criterii și standarde. E vorba de reciprocitate. Și ca o consecință există și trasabilitatea. Dacă noi avem trasabilitatea, se, ă, această trasabilitate se poate ă, opera și pentru produsele importate din țări terțe în cazul în care acordurile semnate sunt echitabile, sunt ă, cu aceleași criterii. Apoi, o altă temă pe care ați evocat-o e vorba de competitivitate. Există această nevoie de perfecționare a mecanismelor pe care le avem la dispoziție. Ceea ce a fost deja făcut nu poate fi schimbat, nu poate fi uh, uh, propulsat în timp ca și cum n-ar fi existat. Ceea ce trebuie să facem noi pe viitor este să fim mult mai atenți în așa fel încât toate criteriile și toate standardele să fie respectate. Și în intervenția mea m-am referit la două teme specifice. Mai întâi, necesitatea de a avea anumite studii științifice din partea unor experți care să acopere aceste subiecte, să vedem cum anume lucrurile trebuie organizate și o a doua temă la care m-am referit în prezentarea mea și anume un studiu de impact economic sau un studiu de impact socioeconomic care trebuie realizat în așa fel încât să ne asigurăm că reciprocitatea este de plină. Apoi, doamna Doț și alții s-au referit la Maroc de asemenea, și doamna Eranz Garcia s-a referit la acest subiect. Eu aș vrea să nuanțez oarecum aceste afirmații. Ce s-a întâmplat? O președinție poate să încerce să convingă Consiliul, poate încerca să convingă Comisia dar acestea sunt uh, acte, aș spune eu, absolut uh, limpezi, fără niciun fel de îndoială. Pot să spun doamnei Eranț Garcia, de ce dumnea ei, în calitate de deputat, nu a ratificat acest uh, acord? Și atunci ne acuză pe noi, președinția spaniolă, de faptul că am amânat acest acord, în așa fel încât să acesta să nu trebuiască să fie adoptat sub președinția noastră. Dar Știți că toate aceste proceduri necesită timp și știți foarte bine că aceste documente ajung și la Parlamentul European. Și deci trebuie să dăm dovadă de răbdare și nu să avansăm astfel de argumente, pentru că acestea nu servesc la nimic. În plus de aceasta, aș dori să mă refer și la anumite afirmații concrete care au fost făcute de doamna Eranz Garcia, spre exemplu, afirmații care sunt în, se înscriu în același registru de, demoga, de, de, de demagogie utilizat de partidul său în Spania, în intern. E vorba aproape de cuvinte preluate motamo. Însă nu voi răspunde la aceste afirmații, pentru că de multe ori se spune că nu există dispreț mai mare decât tăcerea și faptul că nu se acordă importanța anumitor uh, afirmații. Însă nu trebuie să vă mai imaginați faptul că Spania nu ar fi dorit includerea agriculturii în strategia UE 2020, pentru că în momentul în care documentul a fost prezentat inițial, nu se spune nimic despre agricultură. Mi s-a reproșat faptul că sunt doar trei linii, trei rânduri, trei sau patru, că toate politicile comune și mai ales politica, citez, și mai ales politica agricolă comună vor contribui la dezvoltarea strategiei UE 2020. Se menționează sectorul agroalimentar ca fiind un sector competitiv și cu capacitatea de a genera un dinamism economic, de a crea locuri de muncă și constituie prima, deci, referință care ne garantează faptul că politica agricolă comună va avea un viitor. Mi s-a reproșat că e vorba doar de 3-4 rânduri, dar eu aș dori să vă întreb, plecând de la toate activitățile economice pe care le uh, cunoaștem în Europa, câte dintre ele au aceste 3-4 rânduri de care se bucură politica agricolă comună? Poate cele care, uh, câteva dintre ele mai inovatoare, care au un caracter strategic sau cele care există de foarte multă vreme. Dar aș vrea să știu, dumneavoastră știți care sunt acele activități care se bucură de aceeași uh, atenție în document? Po- poate că da, într-adevăr, acest document nu v-a plăcut. Înțeleg asta. Dar noi ne-am îndeplinit datoria și am făcut acest lucru și bucurându-ne de consens. De asemenea, mi s-a pus o altă întrebare din partea anumitor țări, ca un fel de acozație oarecum, și anume că am fi, uh, ne-am fi lipsit de sprijinul uh, Danemarcei și alte țări. Nu mai am aduc aminte cine anume concret se referea la acest lucru. Însă ce pot eu să vă spun este că mâine un punct pe ordinea de zi în Consiliul de Ministri este competitivitatea. E un punct pe ordinea de zi. Și din câte știu eu, niciodată la Consiliu lucrurile nu sunt deja stabilite dinainte și nu cred că putem introduce un, un punct suplimentar pe ordinea de zi fără să existe un acord prealabil unanim din partea membrilor Consiliului uh, de Ministri. Doream să precizez aceste aspecte în așa fel încât toată lumea să știe clar în ce situație ne aflăm și în ce direcție mergem. Mai există încă o, și alte aspecte care au fost subliniate și la care aș dori să mă refer. Ni s-a adresat, ni s-a întrebat dacă e vorba de primul pilon sau al doilea pilon. S-a evocat de asemenea și ideea cofinanțării, cu cofinanțare sau fără. Din nou, haideți să nu confundăm lucrurile. O președinție să nu confundăm o președinție cu o comisie sau un consiliu cu un parlament. Dumneavoastră aveți o anumită răspundere, eu am avut altă răspundere, însă dumneavoastră nu aveți răspunderea de a pune pe masă un document legal, un, o propunere de document legislativ, pentru că aceasta este o prerogativă a Comisiei Europene. Noi ce am încercat să facem este să pregătim lucrurile în așa fel încât, plecând de la acest punct, Comisia să poată face propuneri să ia anumite inițiative, așa cum a declarat domnul comisar Cioloș. El s-a referit la tema competitivității, s-a referit la tema rolului femeilor, s-a referit de asemenea și la tema sectorului lactatelor. Și deci, plecând de la aceste idei, plecând de la aceste inițiative, vom ajunge la un rezultat final. Apoi, teme care au fost uh, uh, puse sub semnul întrebării. Spre exemplu, companiile de asigurări și veniturile din asigurări. Ei bine, pot să vă spun că această temă este inclusă în documentul pregătit de președinția spaniolă cu privire la modul în care se vor gestiona piețele. Documentul a fost prezentat în februarie la Consiliu și s-a ajuns la concluziile uh, summitului european și anume că acest punct va fi inclus într-o dezbatere mai generală în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune după 2013. Și în plus de aceasta, Comisia a spus că va ține seama de rezultatele acestor dezbateri la momentul oportun, potrivit, când va face propuneri concrete. Propuneri concrete. De aceea, răspunderea comisiei, uh, pe care nu vreau să o acuz de nimic, ba chiar din potrivă, e bine, este foarte clar determinantă și Comisia a colaborat în mod constructiv cu președinția spaniolă și a încercat întotdeauna să conlucreze împreună cu serviciile sale, cu direcțiile sale generale, în așa fel încât să se obțină rezultate concrete în cadrul Consiliilor de Ministri. Însă realitatea este așa cum este. E o realitate care a existat dintotdeauna, indiferent ce spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră care aveți atâta experiență sau poate mai multă experiență decât mine în domeniu. Când se, o normă sau un document poate fi adoptat în anumite condiții. Poate că lucrurile erau diferite acum 5-6 ani de zile, Bineînțeles, acum noi discutăm despre o perioadă ulterioară, cu începere din 2013 și știm că e nevoie întotdeauna de timp pentru a putea adopta un document. Acum e vorba de codecizie, poate că lucrurile se vor uh, derula mai repede. E vorba de o realitate pe care trebuie să o luăm în considerare și este o realitate în care noi trebuie să ne înscriem pentru a putea uh, conlucra. Tocmai de aceea avem o președinție tripartită, în așa fel încât să existe o continuitate, în așa fel încât să nu existe nicio ruptură. Cu acestea fiind spuse, doresc să spun că președinția spaniolă a pariat pe piloni. Președinția spaniolă a încercat să accelereze lucrările tuturor grupurilor de lucru. Președinția spaniolă, chiar dacă unii zâmbesc în sală, a ajuns la anumite concluzii și poate că într-o bună zi veți recunoaște faptul că am reușit să avem concluzii cu uh, unanimitate. Acum, comisia este cea care va trebui să lanseze în mod concret inițiative. Mai sunt și Alte subiecte care au fost evocate, subiecte mult mai concrete. Domnul Nicholson s-a referit la anumite producții. Uh, ce se va întâmpla cu acestea din 2013 uh, încolo? Eu sunt convins că acestea vor continua să existe. Și din, tocmai din motivele pe care vi le-am evocat. Apoi, un alt uh, subiect. Și nici aici nu aș dori să mă precipit. Însă, ce pot să vă spun este că am avut anumite discuții cu domnul comisar Dali, care îmi spunea și a spus acest lucru și într-o conferință de presă, deci nu e vorba de o conversație cu caracter privat sau uh, confidențial. Uh, spunea că în ceea ce privește Uh, mediul înconjurător, bunăstarea animalelor și așa mai departe, ar dori să existe mai întâi o analiză, să vedem care este situația clară în fiecare stat membru, în așa fel încât orice inițiativă care ar putea fi luată și pusă în discuție pe viitor să poată să țină seama de ceea ce a fost deja realizat, care este situația reală, uh, eventual dacă într-unul din statele membre nu se respectă anumite criterii și ideea principală este că în principiu avem nevoie de un studiu socioeconomic înainte de a lansa noi măsuri, noi inițiative. Da, producția va exista, producția diferențiată este, uh, există în Uniunea Europeană și trebuie să fim prudenți, să nu cumva să punem în pericol competitivitatea agriculturii noastre. Acestea sunt concluziile la care s-a ajuns la înalt nivel, în discuțiile care au avut loc la înalt nivel. Domnul Bove mi-a pus o întrebare cu privire la organismele modificate genetic. Eu v-aș ruga să citiți declarațiile Uh, președintelui Barroso, de altfel e vorba de declarații pe care le-a făcut în septembrie 2009 în Parlamentul European. Declarații în care spunea că se angajează să prezinte o inițiativă pentru a reglementa aceste organisme gene modificate genetic în Uniunea Europeană. Iar comisarul Dali tocmai asta face îndeplinește angajamentul luat de președintele Barroso în fața Parlamentului. Nu cred să fie vreo problemă faptul că aș putea să vă spun ce părere am eu cu privire, eu ca ministru pentru agricultură, referitor la aceste viitoare măsuri și norme. Însă, acestea nu au fost încă prezentate în mod oficial și cu siguranță că peste câteva luni în momentul în care acestea vor fi prezentate, vom avea câteva luni la dispoziție pentru a le dezbate și sub președinție belgeană și cu siguranță le veți dezbate și dumneavoastră în Comisia pentru Agricultură. Cred că am încercat să răspund la aproape toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Acum aș referi la toate îngrijorările dumneavoastră cele pe care le-ați exprimat. Pot să vă spun că le-am ascultat cu atenție și de multe ori chiar le și împărtășesc. Noi am făcut o muncă în comun și rezultatele acestei munci nu trebuie să fie lăsate deoparte sau abandonate. Știți că Spania a fost doar un episod. Urmează și alte președinții și alte episoade. Vă asigur de faptul că voi înainta preocupările și îngrijorările dumneavoastră către Consiliul de Ministri în așa fel încât să putem înregistra progrese. Însă, eu sunt convinsă că ne confruntăm cu provocări foarte mari. Trebuie și din punct de vedere al bugetului, în viitoarele perspective financiare e vorba de un buget solid pentru politica agricolă comună. Noi am reușit deja să afirmăm faptul că dorim acest lucru. Acum trebuie să precizăm în ce fel. Un alt o altă provocare. Problema competitivității și cred că domnul Bove era cel care se referea la sectorul lactatelor. E bine, concluziile sunt foarte interesante și ele oglindesc ceea ce se întâmplă în marea parte a statelor membre. Dar aceste concluzii trebuie să se transpună acum în directive comunitare și pot să vă spun că domnul comisar Cioloș lucrează împreună cu ceilalți comisari la aceste uh, documente în așa fel încât Comisia să-și asume toate prerogativele ce îi revin în domeniu. Bineînțeles, munca noastră este întotdeauna imperfectă, dar Ceea ce trebuie să obținem este să atingem acel nivel de perfecțiune posibilă, perfecțiune maximă posibilă în așa fel încât produsele alimentare care există în Europa să fie la înălțime. Legii mi-a făcut mult. Mulțumesc, mul mulțumesc tuturor colegilor. Mi-a făcut mare plăcere să uh, o primesc pe doamna ministru în această după-amiază și să uh, asist la această dezbatere în care s-au exprimat idei atât de diferite. Mulțumim, doamne ministru, pentru răspunsuri. Luăm o pauză de, 10 minute, de 5 minute și începem după aceea reuniunea coordonatorilor. Reuniunea comisiei s-a încheiat. Doriți să luați cuvântul?